Please can may I pray you to sit to take the place? Vă invit să luați loc. Avem marea plăcere de a lăva avea astăzi alături de noi pe domnul comisar Gustav Oting, Günther Oettinger, căruia îi mulțumesc pentru prezența alături de noi în cadrul acestei reuniuni speciale a comisiei noastre. Țin să-i mulțumesc că a acceptat să participe la această reuniune specială, cu atât mai mult dată fiind, dat fiind programul de lucru dificil al momentului de față. Înainte de toate, dacă sunteți uh, de acord cu ordinea de zi. Nu aveți nimic împotrivă, deci o adoptăm. În al doilea rând, regimul lingvistic al ședinței de astăzi. Există interpretare în franceză, germană, italiană, daneză, gre grecă, portugheză, cehă, estonă, maghiară, letonă, polonă, slovenă și română. În al treilea rând, Precum bine știți, ședința noastră este transmisă în web streaming și ajungem în sfârșit la punctul important al uh, ordinii de zi, întâlnirea cu domnul comisar pentru agenda digitală și societate, domnul Günther Oettinger. Încă o dată îi urez domniei sale bun venit, cu atât mai mult cu cât este pentru prima oară că ne întâlnim de la audierea pe care am avut-o împreună cu Comisia ITRE. Cu acea ocazie ne-am întâlnit cu domnul comisar și am uh, votat pentru numirea sa. Am putea să ne organizăm astfel eu v-aș propune înainte de toate să vă dau cuvântul, domnule comisar, pentru 10 minute și apoi să facem un prim tur de întrebări din partea colegilor și apoi vă vom da din nou cuvântul pentru a răspunde întrebărilor. Permiteți-mi să încep cu câteva mici observații în privința temelor cu relevanță pentru comisia noastră. Comisia noastră și-a schimbat puțin modul de organizare. Am împărțit uh, atribuirea temelor um, comisiei noastre între două direcții generale și am dorit ca această repartizare a politicilor culturale și de uh, media să rămână globală, Mm, rămâne de văzut uh, și care vor fi propunerile în ceea ce privește revizuirea directivei uh, privind audiovizualul. În propunerea din programul dumneavoastră am văzut că această propunere de revizuire nu va veni înaintea finelui anului 2016. Pentru noi este vorba aici despre o temă extrem de importantă, atâta timp cât comisia noastră dintotdeauna a dorit o acțiune mai rapidă în ceea ce privește audiovizualul. Cea de-a doua temă de mare însemnătate pentru noi, de care m-am ocupat cam eu însă în calitate de raportor, este vorba despre Creative Europe, Europa creatoare. Este vorba despre un program uh, comun. Este vorba despre teme care vizează presa și cultura. Trebuie să înțelegem mai bine cum, concret vorbind, se va organiza această colaborare, mai ales din ce, în ceea ce privește partea financiară. Uh, la fel ne interesează foarte tare uh, drepturile de autor și uh, uh, reglementarea în, acest, uh, în ceea ce privește drepturile de autor. Avem un grup de lucru în ceea ce privește drepturile de autor. Încă două teme. Digitalizarea patrimoniului cultural Evident, la următoarele noastre întâlniri uh, vom uh, vorbi din nou despre acest uh, despre această chestiune, având în vedere că este vorba despre noi competențe pentru DG Connect, care provine din DG Com. Este vorba despre observatorul audiovizualului, dar și Euronews, care întâmpină mari dificultăți în momentul de față. Și vrem să știm dacă um, vedeți unele soluții în fine, am uh, constatat cu mare plăcere faptul că una dintre marile priorități ale planului de investiții Juncker o reprezintă cultura uh, și educația în principal. Ei bine, DG Connect uh, și anume tema satelitului, sateliților și ticurilor reprezintă o temă foarte importantă și am vrea să știm în ce termen s-ar putea uh, face colaborarea dintre noi pe aceste teme. Iată, deci, în mare, care este contextul așteptărilor noastre, dar, evident, îi invit și pe colegi să vă adreseze întrebări suplimentare pentru a aprofunda aceste teme. Domnule comisar, aveți cuvântul. Liebe Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru această prezentare pe care ați făcut-o. Sunt conștient de faptul că nu doar o singură comisie a Parlamentului European, ci mai multe comisii sunt relevante pentru portofoliul meu. Mă refer, bineînțeles, la ITRE, mă refer la Comisia CULT, mă refer la Comisia INCO, Comisia Jurii, de asemenea. Și tocmai datorită faptului că sunt conștient de aceste implicații multiple pe care portofoliul meu le are, uh, îmi doresc ca pe viitor uh, să colaborez cât mai strâns cu Parlamentul European. Prin urmare, cabinetul meu va fi întotdeauna extraordinar de transparent și vă va transmite absolut toate rapoartele, studiile, etc., care sunt uh, elaborate de către comisie sau la solicitarea comisiei. Deci toate aceste informații vă vor uh, parveni în cazul în care le considerați a fi relevante. Ne dorim ca piața digitală să fie finala, finalizată. Europa este o uniune a păcii, o uniune monetară, o uniune a valorilor, dar este și o piață comună. Avem nevoie de o piață internă, funcțională, care să nu fie impedimentată în vreun fel de granițele naționale. E important ca bunurile, serviciile, Uh, fie ele și uh, financiare, să poată circula liber în uh, Uniunea Europeană. Din păcate însă, din perspectiva pieței digitale, în continuare în Uniunea Europeană există 28 de regimuri diferite vedem că în SUA, Corea de Sud, China, India există evoluții tehnologice imense care generează o serie de locuri de muncă și de asemenea creștere economică și, bineînțeles, pornind de la această situație, ne dorim și noi, ca în Uniunea Europeană, să avem parte de exact aceeași evoluție și pentru asta avem nevoie de o piață unică digitală. În mai, colegul ANSIP, dar și alți colegi, împreună cu mine, vă vom prezenta cu toții strategia noastră pentru piața unică digitală. În viitorul uh, apropiat, am stabilit deja o serie de obiective pentru anul 2015-2016. Uh, în primul și în primul rând, uh, regulamentul privind protecția datelor. Avem toate motivele să credem că până la finele anului 2015, împreună cu Consiliul și cu Parlamentul, vom reuși să ajungem la un acord cu privire la acest, acest regulament. Regulament care este discutat de mult timp, care a fost tratat și finalizat în 2012 de către Parlamentul European, dar care a, foi, a fost apoi blocat în cadrul discuțiilor din sânul Consiliului. Dar asta se va termina. În al doilea rând, directiva privind uh, serviciile de telecomunicații. Uh, în mai anul trecut, Parlamentul European s-a pronunțat pe marginea acestui subiect. După o întâlnire cu miniștrii, sunt acum optimist Mă aștept ca în februarie sau martie președinția letonă să primească un uh, mandat care să-i permită începerea negocierilor cu Parlamentul. Definiția neutralității rețelelor este în continuare sensibilă. Un alt punct sensibil este calendarul pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind uh, roamingul și un alt subiect uh, subiect sensibil este coordonarea uh, Uh, tuturor, uh, uh, tuturor frecvențelor la nivel european. Însă ne aflăm și din acest punct de vedere pe calea cea bună. O platformă pentru securitatea datelor trebuie să fie creată până în vara anului 2015. Cea mai mare problemă însă este, din punctul meu de vedere, cea care vizează dreptul de autor. Știți prea bine că drepturile de autor sunt uh, reglementate de o serie de uh, acte legislative europene, care însă sunt deja învechite. Multe dintre ele datează din 2001. Tocmai de aceea ne dorim ca în vara sau în toamna anului acestuia să venim cu o nouă pro- propunere de regulament cu privire la drepturile de autor digitale, studiile, rapoartele juridice, consultările au fost deja demarate. Vom purta în următoarele luni în continuare discuții cu diferiții actori implicați și ideea noastră este aceea de a crea o, un echilibru perfect între doleanțele tuturor celor implicați în uh, acest lanț de creare a valorilor. Ne dorim ca creatorii, fie ei scritori sau regizori sau producători de muzică sau muzicieni în sine, jurnaliștii, uh, care scriu un articol pentru un ziar, dar înainte, bineînțeles, evaluează și comentează. De asemenea, editurile și trans- cei care se ocupă de transferul uh, proprietății creației intelectuale, dar și utilizatorii să fie cu toții implicați în uh, discuțiile noastre și uh, ne dorim ca normele noastre să-i mulțumească pe toți trebuie să ne punem întrebări de genul cum anume arată acest lanț de uh, creare. Dacă creațiile nu au nicio valoare în sau nu au nicio reprezentare în această societate digitală, atunci e clar că respectivele creații dispar. Dacă lucrul acesta se întâmplă, atunci e clar că noi, tinerii creatori, nu mai au nicio șansă, trebuie să ne bazăm în continuare pe creatorii din, trecuți, din trecut. Dacă tinerii creatori nu uh, își pot uh, asigura un nivel de trai uh, um, până și la minim, dacă nu chiar uh, normal, atunci e clar că generațiile viitoare uh, nu vor mai avea nimic de învățat, nimic nou de învățat. Și tocmai de aceea ne dorim să venim cu o propunere cât mai echilibrată și în acest sens dorim să discutăm cu dumneavoastră ideile noastre în, um, vară, uh, respectiv toamnă. Există o serie de acte legislative naționale în Spania, spre exemplu, sau în uh, Germania uh, reguli naționale care, odată ce va fi uh, adoptat cadrul european, vor deveni caduce. De fapt, ele sunt caduce chiar și în momentul de față, pentru că mari, marile companii, precum Google sau Amazon, etc., nu respectă cadrele naționale. Uh, și tocmai de aceea e nevoie de acest uh, nivel european care să fie acceptat până la urmă prin masa sa de către companiile multinaționale. Ați vorbit despre directiva privind auto, audio-vizualul. Sunt conștient de așteptările dumneavoastră. Știu care sunt așteptările multora dintre ceilalți membri ai Parlamentului European. Pe cursul, în cursul acestui uh, an vom reevalua această directivă în cadrul programului REFIT. Ne dorim ca această evaluare să fie încheiată în anul 2015. Poate că programul de lucru al Comisiei nu a fost suficient de ambițios formulat. Nu ne dorim ca discuțiile să se încheie în 2016. Eu îmi doresc aceste discuții să se încheie în anul sau această evaluare să se încheie în anul 2015 și mai apoi de comun acord cu dumneavoastră vom decide care sunt și dacă există într-adevăr norme ce trebuie să fie îmbunătățite. Din punctul meu de vedere, această directivă trebuie să fie modificată această modificare ar fi bine să survină încă în uh, primul trimestru al anului 2016. Îmi doresc ca Comisia Europeană să vină cu această propunere de uh, modificare, pentru ca mai apoi, în anul 2016, uh, de asemenea, Parlamentul și Consiliul să se poată uh, pronunța. Nu vreau să tergiversez lucrurile, vă rog să mă credeți pe cuvânt. Uh, îmi doresc ca lucrurile să devină clare până la finele anului 2015, pentru ca mai apoi, în 2016, să putem veni cu o propunere de modificare uh, în fața dumneavoastră. În ceea ce privește resursele noastre culturale și digitalizarea acestora, în ceea ce privește adaptarea acestora la lumea digitală, vă asigur că, în ciuda finanțelor reduse, vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne ridica la nivelul așteptărilor. Știți prea bine că, din acest punct de vedere, bugetul a scăzut mult, de la 9 miliarde de euro până la 1 miliard de euro, dar cu toate acestea, îmi doresc ca prin fondurile structurale, cele de investiții, prin Connecting Europe și, de asemenea, pentru, prin celelalte fonduri alocate de către Uniunea Europeană autorităților naționale și uh, locale, să găsim uh, căile necesare și să punem în aplicare măsurile necesare pentru digitalizarea planul, patrimoniului cultural. Știți prea bine, avem planul de investiții Juncker, care are două Uh, două subiecte pe care le subliniază într-o manieră aparte. Uh, sunt bucuros că domnul Juncker consideră că investițiile digitale de digitalizare sunt absolut esențiale. Și eu sunt de părerea sa. Îmi doresc ca acest plan de investiții să fie folosit și pentru uh, investițiile în rețelele digitale, nu doar uh, infrastructura uh, comună este, este uh, prioritară, ci și investițiile în uh, sectorul digital. În momentul de față discutăm cu autorități locale, regionale, de asemenea cu industria pentru a afla ce anume trebuie să facem noi pentru ca infrastructura digitală, uh, internetul în bandă largă, fibra optică să fie uh, introduse cât mai curând cu putință. Acest, uh, această structură trebuie să existe și la nivel rural și asta cât mai curând cu putință. De asemenea, educația este un uh, subiect esențial. Nu cred că avem nevoie anual de doar 150.000 de noi specialiști IT. Eu consider că miniștrii și statele membre trebuie să vină cu planuri cât se poate de clare în ceea ce privește găsirea specialiștilor IT de care avem nevoie. Eu cred că numărul de specialiști în acest domeniu trebuie să fie sporit. Și mai mult decât atât, cetățenii europeni um, care nu sunt neapărat uh, specialiști IT trebuie să fie aduși în lumea digitală. Și tocmai de aceea ne gândim la crearea unui proiect uh, care să-i vizeze exact pe cetățenii uh, uh, discriminați în această societate digitală Uh, să se adapteze lumii moderne. Vrem să le oferim uh, cetățenilor doritori uh, posibilitatea de a se educa din punctul acesta de vedere. Ne dorim ca ei să poată participa la tot felul de cursuri de pregătire. Aceste programe ar putea fi cofinanțate de către Uniunea Europeană. Această măsură este absolut esențială tocmai pentru acei oameni care își doresc să își însușească competențele nece- ă, digitale necesare în lumea secolului 21. Gândiți-vă, aceste cunoștințe digitale sunt absolut ă, esențiale atât în viața cotidiană cât și în viața profesională. Avem nevoie de o calificare a cetățenilor noștri. Cetățenii europeni trebuie să aibă cunoștințe de bază, de uh, Uh, IT, uh, software, uh, hardware, etc. Acestea sunt câteva puncte pe care vreau să le pun în discuția astăzi. Bineînțeles, voi răspunde la întrebările dumneavoastră, iar cabinetul meu este, după cum spuneam, la dispoziția dumneavoastră în cazul în care doriți să obțineți informații suplimentare. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. Um, Vă mulțumesc, domnule comisar. Avem o oră la dispoziție până la orele 17 ă, pentru a discuta cu domnul comisar. În, în ordinea înscrierii, doamna Libacica. Domnule comisar, am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, ați vorbit despre nevoia de revizuire a directivei audiovizual. Vreau să știu dacă doriți să, facil, să se faciliteze și accesul și o, să, facilit, să se faciliteze organizarea uh, cursurilor de formare internațională, prin intermediul uh, tehnologiei moderne. După părerea dumneavoastră, această directivă ar trebui să faciliteze consultarea și cooperarea între oamenii de știință? Cea de-a doua întrebare este următoarea. Ce propunere figurează în acordul TTIP în ceea ce privește drepturile de autor, drepturile consumatorului, digitalizarea și digitalizarea patrimoniului. Mulțumesc. Avem 13 înscrieri la cuvânt. O să vă împart în două echipe. Domnul Lower. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dacă, vreau să știu dacă Comisia ia în seamă să blocheze geoblocking. Vreau să știu dacă considerați că se va uh, deschide accesul uh, mai mult la uh, digitalizare și conținut numeric. Doamna Trupăl. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Eu mă număr printre europarlamentarii care sunt foarte interesați de revizuirea directivei privind sectorul auto, serviciile uh, Uh, audiovizuale. Aceasta nu mai este de actualitate și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă vă gândiți uh, eventual la o modificare a platformelor și a definițiilor. În al doilea rând, uh, care este definiția noastră a neutralității rețelelor? După aceea, dumneavoastră vorbeați despre companiile uh, precum Google, Amazon, etc. Vreau să vă întreb cum anume vedeți relațiile pe viitor cu aceste mari companii și după aceea care este viziunea dumneavoastră cu privire la uh, Euronet. Doamna Adinolfi. Grazie, Presidente. Um, ehm, prin tutto... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, am o întrebare pentru domnul comisar. Comisia Europeană niciodată nu a precizat în ce fel se colaborează între vicepreședinți și comisar atunci când uh, competențele pe un dosar se suprapun, așa cum se întâmplă aici. Întrebarea mea iese oarecum din tema schimbului de opinii de astăzi, dar doream totuși să vă adresez. Pentru mine chestiunea drepturilor de autor este foarte importantă și aș vrea să aprofundez două teme extrem de importante. În primul rând, uh, directiva servicii uh, în domeniul audiovizual. Dumneavoastră tot vorbiți despre evaluare, dar ce înseamnă această evaluare? Ce presupune o astfel de evaluare? Apoi, în ceea ce privește planul de activitate al Comisiei, recunosc că pe mine mă interesează în principal sudul Europei și atunci aș vrea să știu dacă există o intenție din partea Comisiei de a proteja IMM-urile din sectorul audiovizualului, uh, IMM-uri care au fost grav lovite de criză. Ați vorbit despre drepturile de autor, dumneavoastră, uh, vicepreședintele ANSIP de asemenea a vorbit despre acest lucru și, într-adevăr, există o mare fragmentare între reglementarea de la o țară la alta, lucru care împiedică crearea unei adevărate piețe unice digitale. Vreau să știu, încă o dată, dacă în propunerea dumneavoastră va exista o definiție a domeniului public și dacă, în consecință, se va face o armonizare a drepturilor de autor la nivel european. Am o întrebare și în privința responsabilității intermediarilor. Vreau să știu dacă considerați că este cazul să se definească modurile de transmitere. Evident, um, contactul cu autoritățile judiciare este foarte important și trebuie protejați uh, și furnizorii de servicii online. Uh, deocamdată situația stă exact pe dos, dos, cel puțin în Italia. Ați vorbit despre drepturile de autor uh, în calitate de element economic. Cum pot face tinerii să-și uh, dezvolte creativitatea dacă nu au locuri de muncă și nu au salarii? Evident, piratajul trebuie condamnat, dar cum vom proteja cultura și difuzarea acesteia? Gândiți-vă la Walt Disney, care și-a clădit imperiul pe basmele lui Grimm și pentru care nu a plătit niciodată niciun cent, cu toate că a avut profituri enorme. Vă mulțumesc, dar vă rog să fiți mai subcinți. Domnul Maroa. Mulțumesc, doamna Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Și bănuiesc că sunteți de acord cu mine când spun că pluralitatea mediilor de comunicare poate să se realizeze și prin distribuirea unor conținuturi digitale. Cu toate acestea, dacă să ne uităm la legislația care există în anumite state membre, cum ar fi, spre exemplu, Spania, există o lege care a fost prezentată în luna octombrie anul trecut, și este o lege referitoare la copyright și e destul de controversată în țara mea pentru că impune niște taxe pentru conținutul online. Intenția fiind să se protejeze industria aceasta de editare. Atunci, întrebarea este, ce intenție aveți dumneavoastră pentru a promova acest pluralism al uh, mass media și pentru a promova libertatea de presă în acest sens? având în vedere forma pe care o are în momentul de față legea din Spania și directiva pe care o prezentați. E direi ultimo intervento del primo giro alla collega Ferrajan. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar Oettinger, für die Zeit. Vă mulțumesc uh, mult pentru timpul pe care l-ați dedicat uh, întâlnirii cu noi astăzi, domnule comisar, spune doamna Verheeren. S-au vorbit despre multe uh, lucruri astăzi. Aș vrea să accentuez uh, drepturile de, de Uh, proprietate de autor și, de asemenea, acele drepturi de autor teritoriale până la urmă. Ne-am dorit uh, ce înțeleg prin asta, înțeleg obținerea sau alocarea de licențe europene pentru diferiți uh, creatori, care este poziția noastră pe marginea acestor uh, eventuale licențe. Asta în primul rând. În al doilea rând, sunt într totul de acord că uneori armonizarea în cadrul legislativ este necesară Uh, dacă e să avem o piață digitală unică, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți de gând să folosiți instrumentul directivei sau cel al regulamentului în ceea ce privește drepturile de autor. Uh, știți prea bine că uh, există posibilitatea folosirii unui regulament care mai apoi să fie suplimentat prin intermediul unei directive. Ce spuneți despre asta? În al treilea rând, TTIP, dați-mi voie să vă întreb care va fi uh, uh, situația serviciilor audiovizuale. Acestea vor face obiectul uh, derogării culturale sau uh, nu? Care este poziția americanilor? Ce ne puteți spune dumneavoastră despre definiția pe care, care se dă acestui sector în cadrul negocierilor? Uh, Vreau să vă întreb în ce măsură audiovizualul european este inclus în negocieri sau nu. În ceea ce privește formarea uh, în digitală a cetățenilor, da, e important, dar în acest context dați-mi voie să vă spun că nu doar beneficiarii uh, Uh, cetățenii simpli <laughs> trebuie să fie educați, ci și profesorii. Uh, din păcate, nu tinerii au o problemă cu uh, mediile digitale, ci mai degrabă corpul profesoral are o problemă cu utilizarea acestor noi tehnici. Tinerii de obicei știu mult mai multe despre tehnica modernă despre, decât profesorii lor, prin urmare cred că și profesorii au o mare nevoie de educație din punctul acesta de vedere și cred că acesta ar trebui să fie bine subliniat de către Comisie. Și încă ceva, într-adevăr, fondurile noastre sunt, uh, au fost văduvite, au fost uh, tăiate, atât la Connecting Europe uh, Europe, cât și uh, în alte canale. Noastră spuneați că Europeana și Euronews vor fi în continuare finanțate. Vreau să vă întreb dacă Euronet Plus va fi de asemenea finanțat. Acest program a fost uh, Uh, construit pentru a transmite din ce în ce mai multe știri cu o dimensiune uh, europeană în diferite posturi de radio. Am reușit să strecurăm în buget acest uh, program în anul 2015. Oare dumneavoastră ne veți sprijini să facem același lucru și în anul 2016 și în anii care vor urma? Mulțumesc! Domandele nu manchino. A questo punto a lei la parola. Sunt multe întrebări de pentru care îi voi da acum ă, cuvântul domnului comisar pentru răspunsuri. Bun, hat ja auch auf äh, grundklare Erwartungen in Mitglied. Comisia Europeană are de gând să prioritizeze uh, legislația europeană adică numărul de acte legislative ar trebui să scadă pe viitor. Și de asemenea ne dorim să simplificăm normele. Asta înseamnă că directiva privind serviciile audiovizuale este evaluată în momentul de față din perspectiva modificărilor care au fost deja înregistrate atât în piață, utilizare tehnică, etc. Asta este prima etapă a evaluării și, de asemenea, evaluăm normele din perspectiva lor uh, din perspectiva complicațiilor pe care le pot genera. Încercăm să simplificăm, să vedem dacă putem simplifica dispozițiile. Dar eu uh, cred că avem nevoie de o reînnoire acestei directive din perspectiva mea, această reînnoire este necesară. Pro, uh, programul Refit va fi finalizat în ceea ce privește această directivă până la finalul anului. Îmi doresc lucrul acesta și, după cum vă spuneam, în, la începutul anului 2016 vrem să venim cu noi propuneri pentru dumneavoastră. Deja discutăm cu actorii implicați și ne dorim ca aceste etape să fie accelerate. Dacă în martie aprilie uh, comisia va reuși, anul viitor va reuși să vină cu noi propuneri, atunci v-aș ruga la rândul dumneavoastră să acționați într-o manieră accelerată. Ar fi păcat să așteptăm trei ani până la finalea, finalizarea negocierilor. Ar fi bine ca în jumătate de an, cel mult un an, noul act legislativ să intre în vigoare, pentru că altfel toate propunerile cu care va veni Comisia vor fi deja învechite în cazul în care negocierile sunt tergiversate. Deci cu toții trebuie să acționăm cât mai rapid cu putință. Vrem să demarăm în acest uh, domeniu și uh, programe de cercetare și avem finanțarea necesară pentru acest, aceste programe. Ne dorim să vedem care sunt nevoile din perspectiva produselor, serviciile, serviciilor uh, audiovizuale. Ne dorim ca aceste noi servicii, aceste, să, fie, să se cristalizeze cu ajutorul experților, dar și a celor care lucrează în domeniu. Revenind la TTIP acum, um, conținutul digital nu a fost uh, un subiect de discuție până în momentul de față. În ceea ce privește drepturile sau uh, protecția datelor, mi se pare normal să optăm pentru uh, clauza safe harbor. Dar în ceea ce privește educație, filme, muzică, biblioteci, etc., Până în momentul de față nu avem uh, n-am purtat discuții pe, pe temele acestea, nu avem un mandat în uh, lucrul acest, în uh, domeniul acesta și mie mi se pare corect ca lucrurile să rămână așa. Pentru că vorbim aici nu doar despre economie, ci toate aceste biblioteci, creații, etc., țin de cultura uh, Uh, specifică a Uniunii Europene și ar fi păcat ca presiunile economice să ajungă să exercită, să aducă cu sine o, serie de efecte negative asupra patrimoniului acestuia cultural. Deci, excluderea din negocieri a acestor subiecte este absolut esențială. În ceea ce privește neutralitatea rețelelor, Acum uh, Comisia a venit cu o propunere, definiția o vedeți acolo. Important e ca negocierile să să înceapă a se purta între toate instituțiile. Sperăm, după cum v-am, spune, uh, după cum v-am spus, ca în curând blocajul din comisie să fie eliminat, din Consiliu, îmi cer scuze. Îmi doresc și sper ca până în vară președinția letonă de fapt înainte de vară, președinția uh, letonă să vină, să, să primească un mandat de negociere. Și pe, cursul, pe parcursul negocierilor, ne, definițiile propuse vor fi, bineînțeles, adaptate în așa fel încât orice fel de discriminare să fie evitată. Vom stabili care sunt uh, interesele uh, publice care trebuie să fie luate în considerare în contextul acesta al neutralității rețelelor și pe lângă aceste interese publice mai există și interesele speciale pe care le cunoașteți cu toții și uh, cred că acesta este subiectul cel mai sensibil. Dar pe parcursul negocierilor vom, uh, vom reuși să ajungem la un consens. În ceea ce privește companiile multinaționale și taxa la care vă, vă refereați. Încă n-am luat o decizie neapărat în acest sens. Din păcate însă, multinaționalele în momentul de față se folosesc de lipsa unui cadru european cu privire la drepturile de autor. Aceste presiuni comerciale exercitate de către companiile multinaționale s-ar putea să ducă la dispar- dispariția multora dintre autorii noștri care în continuare, în momentul de față, nu, s-au, nu sunt neapărat adaptați societății digitale. Ce vreau să spun eu? Uh, mă întreb dacă această presiune exercitată de companiile străine nu va duce la dispariția ziarelor, spre exemplu. Eu uh, citesc în continuare ziarele pe suportul clasic, dar uh, fiul meu uh, nu citește știrile decât pe tabletă. Prin urmare, să pun întrebarea în ce măsură acest mediu de transmitere a informațiilor uh, Uh, mediul clasic mai este, mai trebuie să fie protejat sau, sau nu. În, în cazul în care decidem că acest mediu trebuie să fie protejat, atunci trebuie să acționăm cât mai curând cu putință, pentru că s-ar putea ca peste 5 ani să fie prea târziu. Dar pentru a face lucrurile acestea trebuie să stabilim cum anume putem ajuta, cum anume îi putem ajuta pe cei care publică uh, Uh, pe edituri uh, sau uh, redacții, etc. Care sunt măsurile pe care trebuie să le punem la dispoziția acestora. Și în aceste demersuri ne-am dat seama că deocamdată reglementările naționale nu sunt suficiente. Companii precum Google uh, va accepta eventual doar norme și dispoziții europene, pentru că odată ce regulile europene sunt încălcate, compania știe că va trebui să, uh, să să răspundă în fața instanțelor și că o încălcarea unei, unui act legislativ implică încălcarea mai multor acte legislative de asemenea, pentru că drepturile de autor, bineînțeles, vor fi legate de, de Uh, dreptul competiției, etc. După aceea, doamnă Verheiren, aveți perfectă dreptate când vine vorba de cunoștințele IT foarte înalte ale tinerilor. Dar, în ciuda acestor cunoștințe uh, solide, prea puțin dintre tinerii noștri se transformă în, în specialiști IT. Și tocmai de aceea trebuie să încurajăm pe tinerii noștri să devină informaticieni. Uh, iar programele despre care vorbeam eu uh, ar trebui să servească tocmai această ambiție. Avem nevoie de mai mulți specialiști în domeniu, de mai mulți uh, informaticieni, că pen, uh, deoarece pentru un specialist uh, IT din Europa, în China sunt 10. Deci, iată, uh, Uh, în timp ce în Europa nu reușim să ne schimbăm, să ne adaptăm prea rapid uh, sau suficient de rapid la economiei digitale, alte regiuni ale lumii se mișcă mult, mult mai repede decât noi și reușesc să vină cu ajutorul experților uh, lor cu noi și noi produse pe piața mondială. În ceea ce privește Euronet, Euronet și Euronews, eu sunt de părere că Știrile europene sunt absolut necesare. Astfel de prestatori de servicii sunt până la urmă, iată, o ofertă pe care o facem la nivel transeuropean. Ele reprezintă practic prima cărămidă în acea arhitectură uh, europeană a mass mediei pe care ne dorim să o creiem. E important ca informațiile pe care le dăm noi opiniei publice să ajungă într-adevăr la cetățenii europeni prin intermediul cât mai multor posturi de radio, de televiziune, etc. Și tocmai de aceea, împreună cu doamna Gheorgheva, și de asemenea, alături de Consiliu, voi încerca să mă asigur că fondurile alocate acestor uh, programe vor fi asigurate și pe viitor. Pentru că, iată, nevoia aceasta de informare transeuropeană există în continuare și este mare. Mă întrebați uh, cum merge legătura, relația dintre domnul Ansip și mine. Mm, relația noastră funcționează foarte bine. Dacă oamenii sunt dornici să colaboreze, atunci reușesc să colaboreze. DG Connect pentru drepturile sau cadrul legislativ digital, mai apoi uh, Direcția Generală pentru Internet și Stocarea Datelor. Acestea sunt, uh, se află în uh, monopolul meu și noi suntem până la urmă competenți pe fond. Noi lucrăm la propunerile legislative cu un conținut digital sau cu uh, implicații asupra so- societății digitale. Odată ce propunerile mele aduc atingere portofoliului vreunui alt coleg, spre exemplu domeniului juridic sau domeniului industrial, sectorului industrial, etc. Deci când această atingere uh, apare între responsabilitățile mele și responsabilitățile altor comisari, uh, domnul Ansip servește drept intermediar. El ne ajută să discutăm între noi, să, să eliminăm eventualele uh, probleme pentru a nu permite astfel apariția cine știe căror scandaluri. Spre exemplu, mâine uh, avem uh, două întâlniri uh, cu pe tema audiovizualului, două uh, întâlniri în care vom evalua poziția uh, direcțiilor generale care stau uh, în povara, între ghilimele, a mea și uh, uh subiectele care țin de audiovizual, dar aduc atingere cadrului uh, juridic, etc. Domnul Ansip ne va ajuta să stabilim cine anume este responsabil și uh, ne va ajuta de asemenea să ajungem la un uh, numitor comun. În ceea ce privește drepturile de autor, uh, sunt deschis. Directivă sau regulament, măsura sau instrumentul depinde de cât de în detaliu vrem să mergem. Important este să avem uh, un cadru cât mai uh, clar cu putință pe, la nivel european. Există în continuare o serie de argumente în favoarea regulamentului, dar n-am luat o decizie clară în acest sens. În ceea ce privește instanțele și uh, autoritățile de reglementare, Mie mi-aș, mi-ar plăcea ca pe piața digitală unică să avem un sing- o singură autoritate de reglementare. Dar, pe de altă parte, eu sunt conștient de faptul că statele membre chiar dacă vor accepta cadrul european, nu vor renunța la uh, dreptul lor, uh, dreptul instanțelor, tribunalelor lor de a se pronunța. Tocmai de aceea eu îmi doresc ca reglementările să fie cât se poate de clare, normele noastre să fie cât mai clare cu putință. Dar în același timp, autoritățile autoritatea europeană va trebui să fie cât mai solidă cu putință pentru a permite aplanarea eventualelor discuții care ar putea apărea între diferitele state naționale. Am văzut că acest acest rol orientativ uh, și um, de stimulare a autorității uh, de reglementare europene este absolut uh, esențial. Am văzut asta în trecut, în mandatul pe care l-am avut în legislatura pre- precedentă. Și tocmai de aceea îmi doresc ca BEREC să aibă un mandat suplimentat, mai puternic și să se ocupe de armonizarea activităților la nivel național. Mulțumesc! adesso 2, 3, 4, 5. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum trecem la următorii colegi, 8 la număr. Deci v-aș ruga pe fiecare să puneți întrebări foarte rapid și succint. Un minut, un minut și jumătate maxim. Julo. Merci, monsieur le commissar. Je crois que vous avez été euh, très... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule uh, comisar. Ați uh, răspuns foarte bine și e foarte greu uh, să faci ceea ce faceți dumneavoastră. De aceea vreau să vă felicit. O întrebare referitoare la drepturile de autor, care evident sunt, aș spune eu, o întrebare foarte la modă la noi în Franța. Ați spus că există mai multe directive și că acestea trebuie să fie revizuite. Și poate să ajungem doar la o singură directivă. Acum, dacă avem o singură directivă, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Oare am putea să trecem de la o noțiune de drept de autor după um, legislația franțuzească la, o, la un nivel de drepturi de autor la nivel european. Deci cu o remunerație foarte justă pentru toată lumea, și pentru francezi, și pentru spanioli, pentru toată lumea. Deci drepturi de autor europene. Să depășim uh, nivelul național. Apoi, un al doilea subiect, portabilitatea legată de de lumea digitală, de agenda digitală, pentru că acesta reprezintă de asemenea o provocare majoră atât pentru Comisie cât și pentru Parlament. Și în concluzie, cred că din punct de vedere juridic, Parlamentul, Comisia, ați văzut că există niște directive, niște regulamente. Întrebarea este cum, din punct de vedere juridic, noi putem aborda aceste subiecte. Pe de o parte, protecția creativității în Europa și, pe de altă parte, o protecție Chiar și în cazul noilor tehnologii, cum putem să avem o viziune de viitor? Să uh, protejăm pe de o parte patrimoniul pe care îl avem, dar să-l protejăm și din punct de vedere juridic pentru că ar trebui să existe o singură portabilitate juridică, pentru că aici mizele sunt foarte, foarte mari. Și mulțumesc încă o dată, domnule comisar, și încă o dată felicitări pentru intervenție. Mulțumesc și acum domnul Gramaticaci. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία του Επιτροπή. președinte. Mă bucur de faptul că domnul comisar a putut veni astăzi la ședința noastră. A acoperit foarte multe dosare în prezentarea sa și ne-a schițat și un calendar, chiar dacă acesta nu e foarte precis, e totuși foarte util. Și aș vrea să revin la această problemă a drepturilor de proprietate intelectuală. Domnule comisar, eu cred că acest contrast care există între cei care creează pe de o parte, cei care utilizează pe de altă parte, e poate o distinție așa de suprafață, uh, superficială, pentru că fiecare creator, ceea ce își dorește cel mai mult și mai mult este ca opera sa să fie difuzată. Evident, soluțiile nu sunt ușor de găsit și a spus acest lucru în momentul în care e vorba de reformă. E clar că trebuie să găsim un echilibru între toți cei care intervin uh, și de-a lungul întregului proces creativ. Deci, pe de o parte, cei care creează, creatorii, cei care sunt titulari ai drepturilor de autor și toate celelalte categorii de uh, actori care intervin în acest lanț. Și poate că n ați putea spune mai multe aici. Cum anume vă gândiți să ajungeți la un echilibru între acești actori și mai ales cum putem clarifica uh, rolul intermediarilor în acest lanț creativ. Mulțumesc! Thank you, Chair. Mulțumesc și acum A recomandat domnul Chiuciuc. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la, în comisia noastră, domnule comisar, și Aș vrea să vă întreb, plecând de la date statistice care sunt furnizate de altfel de către comisie, există uh, un ajuns în domeniul informatic și a cunoștințelor IT de 700 de mii de persoane, de tehnicieni, de oameni competenți. Și știți că am vrut să lansăm o adevărată coaliție pentru locurile de muncă digitale, dar în continuare există această nepotrivire între ofertă și competențe. Cei care trebuie să dezvolte aceste tehnologii să le lanseze pe piață. Care sunt pașii concreți? Uh, pe care vreți dumneavoastră să întreprindeți din partea Comisiei, tocmai pentru a pune capăt acestei nepotriviri existente. Mulțumesc. Grazie, eh, colega Michels. Mulțumesc, care cuvântul doamna Michels. Mulțumesc, domnule comisar. Săptămâna trecută am uh, promulgat un, uh, sau am dezbătut un raport cu privire la uh, soarta filmelor în lumea digitală. Doar 1,5% din patrimoniul cinematografic european este digitalizat în momentul de față. E clar că pe viitor drepturile sau digitalizarea acestui patrimoniu este absolut uh, esențială dacă e să avem în continuare parte de această cultură sau această istorie grăitoare care e reprezentată practic de industria cinematografică. Dar uh, vreau să vă întreb cum anume crede Comisia Europeană că poate fi uh, simplificată obținerea drepturilor de drepturilor asupra uh, operelor pe viitor, pentru că acest subiect este absolut esențial în uh, contextul digitalizării operelor culturale europene. A, acest subiect este absolut esențial dacă pe viitor e ca drepturile sau ar trebui ca drepturile de autor să fie protejate. Uh, Colegul Venta. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați redactat, ați pus la punct aceste planuri pentru perioada imediat următoare. Cu toții știm că 87% din operele cinematografice uh, au putut beneficia de uh, echipament digital. În continuare mai sunt cinematografe în Europa, mai ales în anumite țări, în România, în Germania, în Italia. Sunt în continuare cinematografe care trebuie să fie digitalizate. De multe ori e vorba de cinematografe independente, de dimensiuni reduse. Dar ele constituie singura posibilitate de a avea acces la cultură pentru anumite categorii de persoane. Iar pentru aceste cinematografe, echipamentul digital este foarte scump și depășește cu mult posibilitățile lor financiare. Iar în acest context, eu aș avea o întrebare. Eventual, Comisia ar putea să prevadă niște surse de finanțare suplimentare, spre exemplu din partea programului media, tocmai pentru a putea finaliza acest proces de echipare cu uh, tehnologie digitală. Cum am putea noi să facem tocmai pentru ca aceste centre culturale, aceste mici cinematografe să nu fie închise. Ehm, Zdravnovieschi. Mulțumesc, care cuvântul colegul Strasnovieschi. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, przede wszystkim chcę pogratulować. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aș dori mai întâi să vă felicit pentru aceste planuri de viitor foarte ambițioase pentru anul acesta 2015. E clar că lucrurile nu vor fi simple, așa că ținem pumnii ca să putem realiza tot ceea ce ne-am propus. Prima întrebare se referă la rapiditatea cu care va fi adoptată legislația necesară. Într-adevăr, situația e de așa natură încât tehnologia are întotdeauna un un pas înaintea legislației, întotdeauna cu un pas înaintea legislației. Spre exemplu, dacă vă uitați la tot ceea ce înseamnă Galileo, Copernicus, sistemele satelitare, uh, toate aceste lucruri sunt planificate până în 2020. Acum, întrebarea este, Uh, cum vom face pentru a scădea acest, uh, această discrepanță între tehnologie și realitate? Acum, uh, în ceea ce privește cele spuse de doamna Sabina Verhoeven, eu cred că în cadrul negocierilor TTIP sunt aspecte deosebit de importante și vreau să știu pentru ce anume veți lupta, pentru ce exonerare, pentru ce exceptare, pentru ce derogare veți lupta în cadrul acestui acord TTIP, pentru că e un subiect foarte important. Un alt aspect. Costurile de roaming. Acestea sunt foarte, foarte uh, importante și dumneavoastră ați prezentat prioritățile pentru 2015 și ați evocat acest aspect. Aș vrea să știu până la ce punct sunteți optimist și, mai mult decât atât, credeți că ar putea fi posibil să diminuăm în mod considerabil aceste cheltuieli. Și la final aș dori să vă spun că țin pumnii pentru ca toate aceste obiective să fie realizate, pentru că sunt foarte ambițioase. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Julie Worth. Um, thank you very much, Commissioner. It's a very, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. E clar că e un subiect foarte complex, foarte tehnic și întrebarea mea este mai degrabă una filozofică, dar o întrebare serioasă. Dumneavoastră sunteți comisarul pentru economia digitală, pentru societatea digitală. Și aș vrea să știu, oare nu cumva ar fi trebuit să punem uh, acest titlu să-l formulăm altfel, comisar pentru societate și pentru economie digitală. Mă gândesc la piața aceasta culturală, care are, o, evident, o serie întreagă de regulamente foarte tehnice, dar e clar că nu se vede prea mult latura societate, latura oameni. Uh, vorbim despre oameni doar în calitate de consumatori și eu cred că în portofoliul dumneavoastră uh, lipsește ceva. În momentul în care vorbim despre sprijin pentru sectorul cultural, dumneavoastră vorbiți mult despre trecut, despre salvarea patrimoniului, uh, în loc să vorbim și despre dezvoltarea, punerea la punct, noua creație și așa mai departe. Și aș vrea să știu, uh, oare n-ar trebui să uh, punem un echilibru diferit în portofoliul dumneavoastră, în așa fel încât să favorizeze mai mult întreaga societate? Anda, uh, Giulie, ora il colega Credevski. Mulțumesc pentru această întrebare, Giulie, și acum colegul Credevski. <laughs> Krasnodeschi, mă îmi pare rău. Doamna președinte se corectează, Krasnodeschi. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Problem jest w tym, że polskie nazwiska... Tu... Mulțumesc, doamna președinte. Da, știu, am un nume complicat și de obicei numele poloneze sunt de obicei pronunțate cam în același fel, așa că nu vă faceți griji. Avem o, lim- o limbă maternă foarte grea, dar foarte frumoasă, așa că vă încurajez pe toți să învățați poloneza. Aș dori de asemenea să profit de ocazie pentru a utiliza limba mea maternă. Aș putea să vorbesc și germană, aș putea să vorbesc și engleză, dar mai bine nu. Profes să vorbesc poloneză. A druga bardziej konkretna. Otóż ostatnio... Mai întâi am o întrebare cu caracter general. Recent, multe mass media europene au anunțat faptul că, în, că Finlanda a renunțat la uh, um, scrierea manuală în școli deci ei, de fapt, nu vor să învețe copiii să scrie decât pe o tastatură de calculator. Și un exemplu, un exemplu printre altele, care demonstrează cât de important este internetul, cât de important a devenit internetul. Și tot, toate progresele tehnologice, evident, sunt bune, dar în același timp s-ar putea să ducă și la o limitare a capacităților noastre. Și noi știm foarte bine că numerizarea, digitalizarea nu este întotdeauna ceva bun și pozitiv pentru cultură, pentru că poate să aibă și o anumită latură negativă. Dacă vă uitați, spre exemplu, la ceea ce se întâmplă în mass media de tip social, dezbaterile publice, ce puțin în țara noastră, de multe ori se spune că, de fapt, ne-am sărăcit prin această digitalizare. Așa că, dumneavoastră, în calitate de comisar responsabil pe aceste subiecte, aș vrea să vă întreb cum percepeți dumneavoastră această moștenire culturală de tip tradițional? Gândiți-vă, spre exemplu, la cărți, o carte. O carte e ceva ce nu poate fi înlocuit. Mă gândesc, spre exemplu, la un discurs pronunțat uh, viu, pe viu, de către un profesor. Asta nu poate fi înlocuit de către un robot sau de o tehnologie. Mă gândesc la toate acele aptitudini care trebuie să fie în continuare menținute. Evident, profesorii vor trebui să cunoască internetul, să știe uh, care sunt aceste noi tehnologii și, e adevărat, noastră a fost foarte entuziasmat de această idee. Dar, în același timp, cred eu că trebuie să luăm în considerare și următorul fapt, și anume, uh, ortografia, scrisul, lectura în sensul tradițional al acestor cunoștințe sunt de asemenea importante. De asemenea, ar trebui să menținem anumite capacități, anumite, anumite calități. Spre exemplu, ar trebui să avem o presă de calitate. Și uitați-vă cum se întâmplă în Germania. Ar trebui să admirăm Germania pentru asta. În momentul în care vorbim despre dezvoltarea pieței digitale, ar trebui de asemenea să ținem seama și de restricțiile pe care le aduce cu sine o astfel de piață. Și o altă întrebare, poate mai puțin generală, mai specifică. Dumneavoastră v-ați referit la drepturile de autor. Noi am primit solicitări care provin din diverse straturi sociale, cărora le teamă de fapt de faptul că aceste drepturi de autor la nivel național vor fi uh, periclitate. Interlocutorilor noștri le este teamă de faptul că s-ar putea să existe un fel de monopol, o concentrare a acestor drepturi. Spre exemplu, americanii ar putea să domineze piața noastră europeană cinematografică și s-ar putea să fie dominată această piață, dar nu numai piață cinematografică, ci și o piață a cărților, dominată de anumiți agenți foarte puternici, anumiți și asta s-ar putea să pună sub semnul întrebare însăși bogăția culturală a Europei. Atunci întrebarea mea este următoarea. Eventual, dacă vă gândiți la toate aceste aspecte în momentul în care elaborați noi directive, oare nu cumva n-ar trebui ca aceste valori să fie conservate, să fie salvate? Oare n-ar trebui să fim atenți la diversitatea culturală a propriei Europei? Mulțumesc, doamna președintă. Și eu, și eu, în aceeași măsură, uh, am aceeași părere, mi-e chiar puțin frică de această febră tehnologică care riscă să anuleze Uh, lucruri vechi, verificate și care au dat calitate și nivel înalt culturii în general, culturii europene. S-a vorbit despre carte, cartea ca suport. Până la urmă discutăm și în cazul tehnologic de suport, nu de conținut. Conținutul cred că trebuie să ne intereseze în primul rând acela de calitate, de vigoare și identitate culturii europene. Uh, Vreau să leg o secundă întâlnirea noastră de astăzi de cealaltă, de precedenta noastră întâlnire, când ați venit uh, și ați parcurs grupurile uh, uh, politice, parlamentare, în audierile dinainte de a fi numit comisar. Atunci m-ați impresionat foarte plăcut, discutând și amintindu-vă de forța pe care o avea sala de cinematograf în tinerețea dumneavoastră, ceea ce însemna o forță de socializare pentru oamenii singuri, pentru oamenii care acolo se întâlneau, E foarte important, cred, că în, același, în aceeași măsură în care modernizăm și digitalizăm, poate să protejăm și să menținem vechile repere. S-a vorbit despre carte, putem vorbi despre sala de cinematograf cu funcția ei formidabilă. Și așa mai departe, despre ziarul pe care preferați să-l citiți, nu online, ci fizic. Uh, întrebarea mea uh, se referă la ceva ce se numește uh, Forumul Filmului European, care senzația mea este că este exact ca balena albă, despre care nu știm mare lucru, nu știm cum arată și nici când vine. Întrebarea concretă este, spuneți-ne, spuneți-mi mie în orice caz, când și cum va arăta balena albă, adică forumul filmului european. Mersi. Grazie. Grazie, colega Diaconu. Mi pare che ci siano molte profunde. Mulțumim foarte mult. Iată că au fost foarte multe întrebări, foarte multe solicitări și acum timp de 20 de minute dăm cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Ähm, Sunt absolut convins că filmul european poate avea un viitor. sunt convins că va trebui și pe viitor să optimizăm strategia alături de statele membre. Trebuie tocmai de aceea să promovăm în continuare filmele în multe dintre statele europene. Această promovare trebuie să vină din partea Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să sprijinim uh, posturile de radio publice Acestea există în multe state membre, însă în altele um, posturile publice de radiodifuziune au început să, fie, să facă obiectul concurenței și să, să se plieze pe cerințele pieței, funcționarea lor depinzând, bineînțeles, de veniturile din publicitate. Ei bine, eu cred că radiodifuziunea publică trebuie să fie privită așa cum era ea odată. Nu trebuie să vâneze uh, audiența, ci trebuie să vină cu un conținut și să fie ajutată să vină cu un conținut de calitate. Mi-ați împărtășit câteva dintre grijile dumneavoastră. Um, vă întrebați dacă tehnologiile nu aduc cu sine și o serie de pericole. pericole. Ba da, o fac, e clar. Însă nu cred că putem interzice tehnologiile. Uh, Putem să stabilim dispoziții, norme pe care tehnologiile trebuie să le respecte. În urmă cu 8 ani de zile nu aveam iPhone-uri. Sunt absolut convins că revoluția se va accelera. Sunt convins că în următorii 5 ani evoluțiile tehnologice vor avea exact aceleași dimensiuni ca și în ultimii 10 ani. Deci viteza schimbării va fi imensă în continuare, enormă. Dacă mergeți în institutele de cercetare și discutați cu cercetă- cercetătorii, vă veți da seama cât de mare este potențialul de creație. Și bineînțeles că stimulii economici, uh, comerciali sunt de asemenea puternici și acest, acești factori uh, cumulați vor duce la evoluția foarte rapidă a tehnologiei. Tocmai de aceea noi trebuie să creăm normele necesare, regulile ce trebuie să fie uh, respectate. Trebuie să ne gândim la protecția tinerilor, uh, la protecția copiilor trebuie, în contextul acesta al evoluției tehnologice. Trebuie să ne asigurăm ca, că tinerii au dificultăți măcar în a accesa conținut um, diferite um, materiale video sau uh, materiale scrise cu conținut pornografic sau uh, conținut violent, etc. Deci mie mi se pare că acest aspect este unul esențial pe care, de care trebuie să ținem cont la reînnoirea directivei privind serviciilor audiovizuale. Uh, îmi fac mai puține griji pentru uh, scris decât uh, sau îmi fac mai puțin uh, ține griji pentru capacitățile de a citi decât pentru cele de a scrie. Că citim litere de mână sau litere de tipar, până la urmă citim. Însă se prea poate ca pe viitor mulți dintre tinerii noștri să nu mai fie capabili a scrie cu mâna. Uh, iar scrierea este un bun cultural. De ce spun asta? Pentru că, până la urmă, trebuie să ești obligat să gândești uh, mai uh, detaliat în cazul în care trebuie să pui totul înscris, negru pe alb, pe o foaie de hârtie. Uh, procesul gândirii este mult mai intens în cazul în care scriem pe suportul clasic decât atunci când scriem pe calculator. Poate că viziunea mea este una conservatoare, dar cu toate acestea, eu consider că școlile noastre, cel puțin în următoarea generație, ar trebui să predea aceste competențe în continuare. Copiii trebuie să învețe să scrie încă din clasa întâia. Aceasta este una dintre competențele de bază ale ființelor umane. Poate că în viitor ne vom da seama că scrisul nu mai este necesar. Dar, în momentul de față, această competență este absolut esențială. Gândiți-vă, până și în, uh, în viața profesională, uh, notițele scrise de un coleg uh, sunt cel puțin la fel de importante ca și rapoartele citite pe, pe calculator. Deci, iată de ce sunt de părere că această competență trebuie să fie în continuare predată în școli, chiar dacă recunosc acest subiect ține de responsabilitatea statelor membre. Da, în ceea ce privește drepturile de autor, eu am o viziune europeană. Trebuie să ne gândim însă cât de departe ar putea merge drepturile de autor la nivel european. Să vă dau un exemplu. Dacă un muzician din Baden-Württemberg uh, inventează un uh, cântec de drumeție, care laudă alpii germani, atunci cu siguranță acest cântec nu va fi niciodată citit sau cântat prin Lisabona. Dacă proprietatea intelectuală are o dimensiune doar regională și nu se adresează unei piețe mai largi din pricina conținutului său, atunci în aceste cazuri, am putea spune că principiul subsidiarității ar trebui să, ră, să persiste, că nu uh, ne dorim să venim cu cine știe ce reguli uh, europene. Regulile europene ar trebui să guverneze doar acele opere care sunt transfrontaliere, într-adevăr. Pe YouTube uh, însă pot fi descărcate mai toate cântecele posibile. Nu trebuie să plătiți nimic. În trecut, erau uh, discurile de vinil. Acestea erau vândute. Dacă un disc era copiat, atunci această acțiune era ilegală, dar cu toate acestea uh, toată lumea o făcea. Uh, totuși, um, piața era stabilă. Exista un produs cât se poate declar, mergeai la ghișeu, la teșghea, plăteai pentru ceea ce îți doreai să cumperi și prețul era fix se pune întrebarea dacă mai ne dorim același lucru și pe viitor. Ei, dacă ni-l dorim, atunci trebuie să mergem la Google, la YouTube, etc. și să le cerem acestora ca pentru descărcările de conținut de pe platformele lor să perceapă o anume taxă care mai apoi să fie defalcată și împărțită între creator, scriitor, uh, intermediar, etc. Acesta este punctul esențial. Dacă nu vom reuși să mergem pe calea aceasta, atunci eu consider că nu vom mai avea o nouă generație de creatori. Dacă nu există o valoare de piață, dacă nu Uh, există un interes, trebuie să recunoaștem, altruismul nu prea, nu prea există, majoritatea creatorilor au interese cât se poate de, de uh, personale, au o familie pe care trebuie să o hrănească, etc. Deci, dacă ne dorim ca acest sistem să existe și pe viitor, atunci trebuie să venim cu reguli cât se poate de clare. Vom uh, discuta cu statele membre, dar și cu uh, universitățile, dar și cu companiile despre necesarul, nevoia de uh, specialiști IT până în 2020 2025, etc. Vom face aceste evaluări pentru a vedea câte locuri avem deja de formare în instituțiile de formare și de câte locuri în plus am avea nevoie în viitor. Trebuie să vedem care este nevoia noastră pe viitor și să încercăm să o saturăm. În cazul în care nu vom putea uh, satisface nevoile europene cu Uh, manopera europeană, atunci trebuie să discutăm despre o carte verde pentru specialiștii din state terțe. Și uh, pentru a-i atrage pe experții străini, trebuie să avem din nou o piață digitală comună. Uh, niciun specialist, uh, specialist din Bombay nu va veni în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că nu există o piață comună. Pentru că există 28 de re- regulamente, de, de, de cadre diferite, care cu toate trebuie să fie respectate. Tocmai de aceea, experții IT din India merg mai degrabă în Statele Unite ale Americii, unde au parte de o singură lume, o singură limbă, îmi cer scuze, un singur cadru și, de asemenea, de o piață comună. Deci piața comună este absolut esențială dacă e să atragem uh, specialiști IT din statele terțe. Ați vorbit despre faptul că venim prea târziu cu propunerile noastre. Da, aveți dreptate. Tocmai de aceea e nevoie de ambiție. Haideți să nu să nu negociem timp de trei ani, haideți să ne asigurăm că Consiliul vine cu uh, un mandat cât mai curând cu putință. Ar fi păcat ca lucrurile să se tergiverseze așa cum au fost ele tergiversate în trecut primul uh, cadru cu privire la drepturile uh, la uh, datele cu caracter personal și protecția acestora a venit în anul 2012, dar în continuare nu avem uh, un cadru finalizat. Uh, până în momentul în care a explodat scandalul Snowden, nu ne-am grăbit să, să mergem mai degrabă cu, sau mai departe cu uh, acțiunile noastre. Eu cred că în momentul de față situația însă s-a schimbat. Toată lumea își dă seama până și miniștrii din stați, statele membre își dau seama că acest aspect este absolut esențial, trebuie să fie tratat cât mai curând cu putință, trebuie să fie rezolvat la Consiliu și mai apoi discutat împreună cu dumneavoastră. Trebuie să le arătăm miniștrilor că până la urmă funcția lor în cadrul Consiliului European dă o dimensiune europeană mandatelor lor. Miniștrii noștri nu mai trebuie să fie axați exclusiv pe problemele naționale, ci trebuie să fie mai implicați în uh, rezolvarea problemelor europene până la urmă. Pentru că dacă nu ajungem la acest consens, e clar că niciun Google nu va avea vreun, vreo fărâmă de respect pentru piața noastră fragmentată în 28 de părți diferite. În ceea ce privește TTIP-ul, filmul mass media, educația, cultura electronică, bibliotecile electronică, toate aceste uh, subiecte nu vor fi negociate. Eu cred că toate acestea nu reprezintă doar aspecte uh, economice, nu țin doar de dimensiunea economică, ci reprezintă părți integrante ale culturii noastre. Tocmai de aceea trebuie să fie scoase din negocieri conform mandatului uh, dat pentru negocieri, aceste subiecte nu vor face obiectul niciunui uh, fel de discuție cu partenerii americani. În ceea ce privește roamingul, raportul din decembrie conține o analiză deosebit de inteligentă. Trebuie să înțelegem că roamingul este important. Pe o piață internă nu pot exista taxe transfrontaliere. Dacă astăzi în Germania uh, suni uh, din Aachen în Patenkirchen, uh, sunt localități aflate la 500 de kilometri distanță, plătești o, o anumită taxă. Dacă suni însă din Aachen undeva în Belgia, Belgia este mult mai aproape decât Patenkirchen, decât uh, deci este mult mai aproape de Aachen decât Paterkirchen, trebuie să plătești uh, taxe de roaming. Prin urmare, e clar că și în acest domeniu granițele naționale ar trebui să dispară. Granițele noastre naționale au fost uh, create de Napoleon, uh, au fost stabilite în Congresul de la Viena, la conferința de la Versalia și după aceea conferința de la Ialta a mai schimbat, uh, uh, a mai schimbat granițele europene. Pe vremea aceea, cum se făceau uh, comunicările prin depeșe, prin uh, porumbei uh, călători, etc., uh, roamingul nu exista pe vremea aceea și iată că lumea funcționa foarte bine atunci și fără roaming. Și cred că ar funcționa și în, și în ziua de, de astăzi, fără taxele de roaming, îmi cer scuze. Eu consider că toate aceste reglementări ar putea aduce șanse atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere societal. Prin urmare, avem aici de-a face cu un aspect nu doar tehnic, ci uh, avem de-a face cu un aspect societal care ar putea duce la formarea și evoluarea societăților spun asta despre roaming sau când mă refer la roaming, dar și când mă uh, refer la uh, serviciile audiovizuale sau la internet. Deci, uh, iată, spun asta pentru a vă arăta că totuși țin cont de cetățenii europeni, nu așa cum ați susținut dumneavoastră. Brevissimo, ma o dimenticată de la parola. Îi dau cuvântul domnului Morgano, care a, promis să fie succint. Îmi cer scuze, îl uitase mai devreme. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Iau uh, notă de indicațiile dumneavoastră în cursul intervenției dumneavoastră, domnului comisar, în privința uh, accelerării pasului revizuirii directivei, mm, directivei audiovizualului și în ceea ce privește uh, drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor. E clar că această accelerare va face ca uh, trebuie să țină pasul cu progresul din domeniul tehnologic. Eu am întrebare în privința TTIP. Vrem să știm dacă accelerarea va viza o revizuire a directivei înainte sau după TTIP, pentru că acum suntem în pline negocieri. Aș vrea să se evite situația în care să apară dificultăți din punctul ăsta de vedere. Să fie date indicații, dar pe de altă parte negocierile să se îndrepte în cu totul și cu totul altă direcție. Da, vă rog să mă scuzați că vă întrerup, dar țineam să punctez acest lucru. Apoi, vreau să știu uh, care este gradul de ocupare în industria uh, culturii europene. Pentru că această, acest uh, sector este foarte, foarte important. Uh, dacă vreți să vă spun, este vorba despre 500 de milioane de persoane care lucrează în acest domeniu. Da, vă mulțumesc. Vroiam să mă asigur că domnul comisar aude aceste întrebări. Evaluarea accelerată nu trebuie neapărat să nu fie una detaliată. Primul regulament cu privire la protecția datelor a venit în anul 2012. În ultimii, în ultimele șase luni, să știți că la Consiliu s-au înregistrat uh, mult mai mari progrese pe tema aceasta decât în uh, anul și jumătate de dinainte. În ceea ce privește piața unică a telecomunicațiilor, dumneavoastră ați uh, venit cu poziția dumneavoastră în aprilie 2014. Faptul că Consiliul nu a venit, nu a acordat un mandat de negociere pe tema aceasta la un an după decizia luată de Parlamentul European este inacceptabil. E o tergiversare pe care nu ne-o mai permitem. Trebuie să fim cât mai uh, solizi pe poziție. Uh, pe pozițiile noastre. Trebuie să negociem acum. Dacă ar fi existat un mandat al Consiliului pe tema aceasta încă din septembrie, în momentul de față am fi discutat deja detaliile propunerii. Ori noi nici măcar n-am început uh, negocierile. Eu îmi doresc să lucrăm uh, în detaliu, să fim uh, cât se poate de, de, de atenți la ceea ce evaluăm, dar să evaluăm mai rapid. Uh, Vă spuneam că uh, directiva privind serviciile autovizuale îmi doresc uh, să fie evaluată până la finele anului 2015. Mai apoi, în anul 2016, la început, vreau să vin cu o nouă propunere în fața dumneavoastră, pe care dumneavoastră să o puteți discuta împreună cu noi. Îmi doresc uh, ca această directivă nouă să fie promulgată nu cu 2 ani sau în 2018, ci cel târziu la începutul anului, la începutul anului 2000 2017. Vă mulțumesc mult, o zi bună! de Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați oferit și pentru răspunsurile acordate. Colegii mei și cu mine suntem cu toții recunoscători în ceea ce privește cuvintele dumneavoastră liniștitoare în privința TTIP. Ați uh, vorbit despre uh, securitatea minorilor pe internet. Este vorba despre un uh, element foarte important. Vă reamintesc că luna februarie este, va avea loc ziua unui internet mai sigur și sper că securitatea internetului va continua. Vă mulțumesc și mult succes pe viitor!